czy mamy tłumaczenie na wszystkie języki? Există interpretare în toate limbile? Întreabă președintele. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru această pentru acest mic incident. Nu știm exact uh, ce s-a întâmplat. Nu am fost uh, în niciun fel de pericol și apreciez faptul că, din motive de securitate, când s-a declanșat alarma, întregul hemiciclu a fost uh, evacuat și serviciile de securitate au gestionat asta. Eu reprezint uh, serviciile de securitate în birou și asta este, iată, o coincidență. Domnule Kelly,